Îmi cer scuze pentru această întârziere spectaculoasă, dar oricum văd că există mulți colegi care s-au confruntat cu aceeași problemă cu care m-am confruntat și eu, și anume manifestația care are loc în Bruxelles și care a blocat circulația. Începem, prin urmare, cu o prezență mai redusă, dar începem. În ceea ce privește adoptarea agendei, vreau să vă informez că Colegul Lizek are niște întâlniri care nu pot fi amânate și acordul de asociare dintre Uniunea Europeană și Georgia, pentru care este raportor și care trebuia să fie discutat la punctul 8 de pe ordinea de zi, va fi discutat mai devreme la punctul 4 pentru a avea ocazia să ne-l prezinte și apoi să plece la restul întâlnirilor. Prin urmare, imediat vom începe să discutăm raportul referitor la uh, vizita în Islanda, care a avut loc pe 8 noiembrie. Dezbaterea referitoare la propunerea de aviz privind controlul bugetar al asistenței financiare al Uniunii Europene pentru Afganistan, care a fost uh, redactat de colegul iate Machi, va avea loc la întâlnirea care se organizează pe 4 și 5 octombrie. Dacă nu există observații din partea dumneavoastră cu privire la aceste anunțuri, considerăm ordinea de zi adoptată. Aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că toată lumea a primit calendarul pentru 2012. Vă rog să luați notă și să introduceți datele prevăzute pentru întâlniri în uh, agenda dumneavoastră pentru următorul an. Vreau de asemenea să vă informez că termenul limită pentru amendamente pentru avizul privind controlul bugetar al asistenței financiare din partea Uniunii Europene către Afganistan, care a fost uh, stabilit pe 29 septembrie, va avea loc la orele 12. Există intervale de timp foarte scurte, de aceea vă rog să depuneți amendamentele numai în limba engleză. Termenul limită pentru amendamentele privind avizul, privind Comisia Regională referitoare la normele preferențiale de origine pan-euro-mediteraneană este stabilită pentru 22 septembrie la orele 12. O să vă informăm chiar astăzi care sunt termenele limită prin uh, e-mail. Trecem acum la raportul domnului Cristian Dan Preda referitor la vizita delegației AFET în Islanda, care a avut loc pe 8 și 9 septembrie. Aveți cuvântul, domnule Preda. Mulțumesc, domnule președinte. Pe 8 septembrie și um, Uh, în dimineața zilei de nou uh, o delegație a Comisiei de Afaceri Externe s-a aflat în Islanda. Uh, în delegație, um, în afară de cel care vă vorbește, s-au aflat doamna Laima Andrichene din grupul PPE, doamna Sargentini din grupul Verzilor și um, Sir Robert Atkins de la conservator, din grupul conservator. Programul a fost un program foarte dens am avut uh, întâlniri cu uh, uh, doi miniștri, ministrul pescuitului și agriculturii, domnul Bjarnason, de asemenea cu ministrul Industriei, Energiei și Turismului, doamna Julius Dotir. Um, în aceeași zi ne-am întâlnit cu negociatorul șef, domnul Stefan Johannesson, Uh, cu speakerul Parlamentului, cu colegii noștri, evident, din Comisia de Politică Externă. Um, am avut, uh, de asemenea, uh, întâlniri cu reprezentanții Confederației Islandeze a Muncii și cu reprezentanții organizațiilor care sunt în favoarea aderării și respectiv care sunt adversare ale aderării. Ehm, e de la sine înțeles că în aceeași perioadă ne-am întâlnit cu ehm, șeful eh, delegației Uniunii Europene, domnul Timo Suma, și cu ambasadorii statelor eh, europene, statelor membre care sunt acreditați la eh, Reykjavik. Ehm, și, în fine, vizita noastră a cuprins o vizită la Helis uh, Hedi Geothermal Power Station, unde uh, am avut ocazia de a discuta cu mai mulți experți uh, de la Universitatea din, Iceland, din Islanda despre chestiunile schimbărilor climatice și de asemenea despre legătura între mizele energetice ale viitorului și chestiunile arctice. Asta pe scurt despre uh, program. Acum, care sunt uh, concluziile vizitei uh, noastre? Voi fi foarte succint. Încep prin a spune că vizita ne-a relevat încă o dată faptul că avem de-a face cu o țară candidată care este profund divizată în privința integrării în Uniunea Europeană. Avem, deci, în fața noastră o țară care Uh, ezită uh, care uh, are pe de altă parte o abordare de tipul wait and see care a început așa cum se știe negocierile e vorba de fapt sau mai precis despre stadiul următor procesul de screening a fost încheiat au fost deschise patru capitole sub uh, președinția uh, uh, maghiară, două dintre ele au fost provizoriu închise. Vor exista două runde de negocieri sub președinția poloneză. Ambiția islandeză este aceea de a deschide toate capitolele în cursul Uh, anului următor uh, și uh, de a le închide, dacă va fi posibil, sub președinția daneză. Deci e un obiectiv foarte ambițios. Trebuie spus că în acest context avem de a face cu echipe de negociatori foarte bine pregătite, un nivel foarte înalt de expertiză. Reprezentanții Uniunii Uh, de la fața locului, uh, care au de altfel o foarte bogată experiență în aceste materii, ne-au spus că e vorba despre uh, o țară exemplu din acest punct de vedere. Rămâne însă faptul care e extrem de, de clar al profundei divizări a societății islandeze în această privință. Reamintesc aici faptul că după închiderea după închiderea întregului parcurs, uh, islandezii se vor pronunța printr-un uh, referendum. Este deja prevăzut acest lucru și uh, deocamdată suntem într-o situație în care vocile împotriva aderării sunt mult mai numeroase decât cele favorabile. Acum, în privința chestiunilor de conținut, există, și asta am putut-o constata în aproape toate întâlnirile pe care le am avut patru capitole patru teme uh, sensibile uh, atât pentru negocieri cât și în genere la nivelul, la nivelul uh, dezbaterii publice din Islanda și evident a dezbaterii politice. Aceste patru teme cheie sensibile sunt pescuit, agricultură, chestiuni monetare și Uh, chestiunile uh, arctice. Acestea sunt uh, cele patru probleme care au intervenit mereu în discuție în întâlnirile pe care le-am avut cu, politicienii islandezi și, evident, cu negociatorul șef și cu minitrii pe care i-am întâlnit. Acum, în privința în privința pescuitului um, această uh, chestiune pare să fie uh, chestiunea cheie e i motivul pentru care uh, islanda a amânat foarte mult, foarte mult timp o aplicație pentru intrarea în uniunea europeană. pe de altă parte în această chestiune avem de a face cu Um, cu o divizare, cu un clivaj foarte semnificativ la nivel uh, guvernamental. Spuneam deja că societatea islandeză este foarte divizată în privința integrării în Uniunea Europeană. Trebuie spus că și guvernul islandez actual este foarte divizat în această privință. Avem pe de o parte un partid uh, uh, social democrat un partid de stânga care e favorabil integrării și de asemenea un alt partid Uh, un partid verde, uh, Left Greens, care e un partid uh, adversar al integrării și care deine portofoliul pescuitului și agriculturii ca și un alt portofoliu cheie din perspectiva celor spuse mai devreme și anume portofoliul finanțelor. În privința pescuitului și, pescuitului și agriculturii, ministrul pescuitului și agriculturii, domnul Ion Bjarnason, care este una dintre figurile centrale ale opoziției față de aderarea la Uniunea Europeană, ne-a spus foarte explicit că nu, va, nu vrea să dea mandat pentru, capitolele, pentru capitolul agricultură din negocieri, încercând astfel să blocheze pur și simplu pur și simplu procesul de negociere. Mai mult decât atât, atât el cât și uh, alți politicieni islandezi care se reclamă de la aceeași uh, tendință, care au acea sensibilitate politică, consideră, și au spus-o public de mai multe ori, că uh, este nevoie uh, mai întâi de un vot popular, uh, înainte de modificarea legislației în sensul achiului, ceea ce e evident o formă de a spune că negocierile trebuie să fie întrerupte. În această privință însă publicul islandez consideră contrariul și anume că negocierile trebuie duse până la capăt. Avem deci un conflict, dacă vreți, între această opinie generală legată de negocieri, publicul vrea să ducă negocierile până la capăt, și respectiv opinia uneia dintre partidele care alcătuiesc coaliția guvernamentală, care consideră prin unii dintre membrii săi că negocierile ar trebui stopate și uh, că ar trebui retrasă, de fapt, cererea de uh, Uh, aderare depusă uh, în urmă cu doi ani. În privința uh, chestiunilor monetare, aici avem o situație foarte interesantă pentru că, de fapt, principalul motiv pentru, aplica, pentru aplicația depusă, pentru cererea depusă de a, de a intra în Uniune, este statutul coroanei islandeze. Toți interlocutorii noștri sunt unanimi nu doar acum când am fost cu, această delegaie a FED, dar și în alte ocazii, sunt unanim în a spune că uh, uh, această coroană islandeză este o monedă prea, uh, cu o prea restrânsă circulație, prea slabă pentru a face față peisajului internațional și că aderarea la, la, la, euro, la intrarea în zona euro, este o oportunitate importantă pentru consolidarea economiei islandeze. Ehm, un, uh, în acest context uh, uh, ar trebui să menționez faptul că economia islandeză după criza teribilă pe care a cunoscut o în urmă cu câțiva ani se află acum într o situație bună. Programele, programul cu fondul monetar internațional a fost încheiat cu succes există Uh, există uh, creștere, există o scădere a uh, omajului și, în genere, climatul economic este bun. Singura preocupare a politicienilor islandezi este legată de stabilitatea pe care, pe care o poate asigura coroana islandeză. În același timp, în mod evident, ei urmăresc cu Uh, atenție și cu îngrijorare evoluțiile din uh, zona uh, euro. Am să spun la finalul intervenției mele două cuvinte despre întâlnirea pe care am avut-o, membrii delegației AFET, cu reprezentanții organizațiilor pro-aderare și împotriva aderării. A, fost, a fost o întâlnire foarte bună, am văzut împreună. Uh, a fost o întâlnire foarte bună în care am putut uh, uh, identifica două puncte importante. Primul dintre ele, dezbaterea despre integrare este mai degrabă o dezbatere emoțională decât în termeni tehnici. Există foarte puține elemente din ceea ce înseamnă negocierea propriu-zisă care să fi intervenit în dezbaterea publică e o dezbatere în primul rând emoțională și acest lucru este acceptat de toate părțile, eu o recunosc ca atare. În al, doilea, în al doilea rând, este evident că mișcarea ă, împotriva aderării, contra aderării, este mult mai bine organizată și structurată decât ă, organizațiile care sprijină ă, integrarea Islandei. Este o diferență semnificativă de experiență și de angajament uh, uh, public. Uh, cam asta vreau să vă spun despre vizita membrilor AFET în Islanda. Sunt convins că în continuare negocierile și percepția asupra integrării în Islanda vor trezi interesul membrilor comisiei noastre. Vă mulțumesc! Grazie, onorevole Preda. Mulțumim domnului Preda. Are acum cuvântul Sir Robert Atkins, membrul delegației care a efectuat această vizită în Islanda. Domnule președinte, întâi de toate dați-mi voie să-l, să-l felicit pe domnul Preda pentru modul în care a condus delegația cu stil, cu umor, lucru care ne-a făcut mare plăcere și în scurtul timp pe care l-am petrecut acolo a existat clar că reies o serie de subiecte pe care le-a prezentat în partea introductivă. Am să menționez și eu câteva de aspecte. Sunt de acord cu modul în care a evaluat întâlnirea cu ministrul pentru pescuit. Uh, părea că se luptă foarte tare cu membrii guvernului său și era clar că nimic nu o să-l convingă faptul că aderarea este o idee bună. A subliniat, așa cum au spus și alții, că pescuitul este esențial pentru Islanda, lucru pe care îl și înțelegem. Uh, pot să spun că e la fel de important pentru Islanda cum e lira sterlină pentru Marea Britanie, dar asta ne-ar duce într-o altă discuție. Oricum, era foarte ferm în afirmațiile sale și am pus de multe ori întrebarea, fără să primesc uh, un răspuns satisfăcător, până la cina cu parlamentarii. Întrebarea a fost dacă partidele și ceilalți sunt așa de dividați pe acest subiect, de deci ce au insistat să candideze? Și în conversațiile pe care le-am avut cu liderul Partidului Independenților, care este, Independenței, care este un partid istoric, ce nu face parte din guvernare deocamdată și Partidul Progresist, care este un fel de alde al Islandei. Deci le-am pus această întrebare și mi-au spus le-am spus că poziția lor în cadrul negocierilor nu prea se bucură de susținere, dat fiind că nu par să se bucure de un sprijin prea mare pentru rezultatul final. Și sugestia mea a fost că ar fi o idee mai bună să facă un referendum pentru a vedea dacă trebuie să existe sau nu o cerere. A trecut uh, prin Parlament cu un vot pentru datorită faptului că socialdemocrații, liberale și verzii au spus că sunt pregătiți să sprijine aplicația cu un vot peste pentru. Mi se pare că se cheltuie prea multe eforturi și timp și bani prin aceste negocieri și sunt uh, de acord în totalitate cu cele spuse de domnul Preda. În cadrul negocierilor, calitatea oamenilor a fost una foarte bună, negociatorul șef era un om care știe ce face, dar clar, întrebarea este de ce să se risipească timp și bani dacă nu o să ducă la nimic. N-ar fi mai bine ca întâi să se obțină sprijinul populației din Islanda înainte de negocieri și apoi să existe un un referendum cu privire la termenii care au fost negociați. Negociatorul șef și ministrul, adjunctul ministrului de externe uh, erau convinși că se va ajunge la o înțelegere, deși există problema aceea cu pescuitul și uh, credea că poporul islandez poate să sprijine, dar cred că asta este o părere pe care nu ne putem baza, fiindcă există și alte elemente. Apoi, din discuția financiară pe care am avut-o, nu cu ministrul de finanțe, ci cu asistentul său, a rezultat două aspecte. În primul rând, m-a mirat să aflu că erau interesați să se alăture mai degrabă zonei euro decât Uniunii Europene pe ansamblu. După cum știți, regulile nu permit asta și uh, Domnule președinte, există probleme în zona euro pe care le cunoaște și dumneavoastră și noi și acest lucru ne-a mirat, această dorință a lor. Au spus că pentru uh, guvernul britanic și olandez, pentru a le răspunde cererilor, că orice datorii care există uh, vor fi plătite în totalitate. O nouă surpriză plăcută pentru noi. Singurul lucru pe care vreau să-l mai adaug este că uh, am, ne-am deplasat cu un autocar cu condus de un șofer pe care l-aș numi vocea poporului. Nu era doar șofer de autocar, ci era un profesor sau, mă rog, eh, cel puțin părea a fi un profesor, fiindcă ne oferea și uh, activități de ghid. Și eh, după fiecare întâlnire am discutat cu ele, am spus ce s-a vorbit acolo, la ce concluzie am ajuns și eu spunea, sunt prostii, vorbesc ca niște politicieni, dar nu vorbesc în numele poporului. Nu știu dacă era adevărat sau nu, dar fără îndoială delegația noastră a fost foarte amuzată de contribuția șoferului. Bănuiesc că există și o sâmbură de adevăr în cele spuse de el și anume că politicienii nu sunt siguri, asta am și observat eu, nu sunt siguri de direcția în care se îndreaptă. Există câțiva pentru, destul de mulți împotrivă, dar eh, nimeni nu pare să fie sigur dacă e o idee bună sau rea. Pe mine m-a impresionat prosperitatea care era clară în Islanda. Nu pot să intru în alte detalii, fiindcă nu am timp mult la dispoziție, dar păreau să se discute foarte bine. O creștere de 2% și economică și lucrurile păreau să evolueze destul de bine. În ceea ce privește criza, sigur, depinde de negocieri. Cultura lor occidentală, fără îndoială, le va permite să îndeplinească toate cerințele, toate condițiile, toate capitolele, cu excepția neajunsului menționat de domnul Preda și sunt de acord cu cele spuse de domnia sa. Dacă ar fi să estimez, și am avut o întâlnire cu ambasadorii înainte de discuție, unde ni s-a prezentat foarte clar cum văd ei lucrurile, ne-au spus că în contextul Islandei, jocurile încă nu sunt făcute. Nu știm care sunt termenii final, nu știm dacă se va rezolva problema pescuitului. Există cineva care, există voci care spun că dacă se vin cu propuneri noi în acest domeniu, n-ar fi o idee rea. Prin urmare, bănuiesc că în cazul în care vor vota cu ezitări să se alăture datorită problemelor care țin de moneda națională și care au un impact asupra activităților zilnice, dat fiindcă este o monedă mică, cam la asta trebuie să ne așteptăm. Cam asta este ce am avut de spus. Vreau să mulțumesc secretariatului și șefului delegației noastre care a avut o prestație de geniu. Mulțumim domnului Atkins. Are acum cuvântul domnul Tarant. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să mulțumesc membrilor uh, acestei delegații pentru informațiile oferite. Meanwhile, I had the opportunity to to meet the... Am avut și eu uh, posibilitatea să mă întâlnesc cu ministrul pentru afaceri externe și cu președintele, iar cel din urmă pare să considere că Uniunea Europeană a trădat Islanda pentru că, iată, a, ar fi acordat mai multă atenție unor state asiatice confruntate cu criza economică. Um, aici uh, se menționa cooperarea dintre China și Islanda. Eu cred că acesta reprezintă un subiect foarte delicat și ar trebui să se prezinte și contraargumentele. Doream să mai spun încă un lucru. Dacă ministrul pentru pescuit de la Reykjavik își va instrui delegația în așa fel încât să blocheze negocierile pe capitolul pescuitului, atunci poate că ar trebui să dăm noi dovadă de mai multă generozitate și să instruim delegația comisiei să vină cu o surpriză și să accepte cererea islandezilor, să le lase zona exclusivică, exclusivă mă scuzați, economică și să um, facă din organizațiilor de pescuit pe, piatra de temelie a politicii comune de pescuit în Europa. Cam atât am avut eu de spus. Vă mulțumesc. Grazie, onorevole. Mulțumim domnului Tarant. Are acum cuvântul, dat fiindcă nu mai sunt alți colegi care doresc să intervină. Domnul Gripa, din partea Serviciului European pentru Acțiune Externă, aveți cuvântul. Eh, multe grazie, abbiamo Mulțumesc. Am ascultat cu mare interes raportul raportorului. Informațiile pe care ni le-a oferit sunt foarte interesante și sunt în concordanță cu informațiile pe care le avem și noi la nivelul Serviciului de Acțiune Externă. De asemenea, propunerile care au venit din partea membrilor delegației. Vom studia fără îndoială și vom urmări cu mare atenție evoluțiile la nivelul politicii interne din Islanda și ne vom axa în special pe interesul către politica pentru zona arctică. Este o politică comună atât pentru Islanda cât și pentru Norvegia și Rusia și ne ocupăm de aceste aspecte la nivelul serviciului nostru. Vă mulțumesc! Grazie, dottor Gripa. Mulțumim domnului Gripa. Domnul Atkins vrea să mai intervină. iertați, domnule președinte, am uitat să spun un lucru. De fapt, vreau să repet ce a spus domnul Dan Preda despre problema zonei arctice. În mod clar există o anumită suspiciune că vrem ca Islanda să intre în Uniunea Europeană pentru că uh, zona arctică e foarte importantă pentru noi și nu Islanda e importantă. Pe de altă parte, ei uh, recunosc că dacă ar intra în Uniunea Europeană ar avea o poziție mai puternică acolo. Și cred că trebuie spus, doamne președinte, că această chestiune trebuie uh, abordată în mod sensibil ca să nu aibă contra, să nu devină contraproductivă. Luăm notă de mesajul dumneavoastră cu clarificări pentru comisie și, fără îndoială, o să se regăsească în documentele oficiale, în procesul verbal. Acum trecem la punctul 4, însă, după cum am spus, o să abordăm subiectul care va fi prezentat de domnul Lizec, recomandările către Consiliu Comisie și Serviciul European de Acțiune Externă cu privire la negocierile privind um, acordul de asociere dintre Georgia și Uniunea Europeană. Asta este modificarea pe ordinea de zi. Iar um, politica de vecinătate, subiectul acesta, va fi abordat în jur de 10 și un sfert, astfel încât domnul Brok va reuși să își respecte angajamentele pe care le mai are în paralel cu noi și apoi celelalte două puncte ale domnului Nielsen vor fi abordate, ultimele pe ordinea de zi astăzi. Domnul Lize, care cuvântul? Si, uh, eh, prego. Entschuldigen Sie, Herr Vorsitzender, dann werde ich eine... Îmi cer scuze, domnule președinte, atunci mă puneți în mare încurcătură. Eu sunt raportor din umbră uh, Um, pentru PPE, pe raportul Kill nielsen și nu așa ne-am înțeles la început. Eu nu așa am înțeles că vom proceda. Nici eu nu așa credeam că o să se întâmple. În această dimineață am fost informat de angajamentele domnului Brock și de asta am încercat să fac aceste schimbări ca să împac pe toată lumea. Eco, direct. Aș spune că poate N-ar fi o idee rea să aplicăm criteriul un nou criteriu aici. Îmi cer scuze că nu sunt politicos față de o doamnă, dar uh, raportorii din umbră nu sunt prioritari în fața raportorilor. Nu vreau să fiu lipsit de respect, dar uh, va prevala poziția de raportor de această dată. Prin urmare, colegul Lizec, dacă puteți să aveți o intervenție scurtă, poate că o să ne rămână timp pentru toate discuțiile. Dziękuję bardzo. Jest mi niezwykle przykro, że z mojego między innymi powodu musieliśmy namieszać w planach pani poseł Jegle. Mulțumesc. S-au schimbat planurile din motive, din variate motive, de aceea Vreau să cer scuze, doamne Iegle. Voi încerca să fiu foarte, foarte succint. Aveți proiectul de raport în față. Permiteți-mi așadar să fac o observație de ordin personal întâi de toate. Când am fost numit raportor, vreau să mă mărturisesc că am fost foarte fericit după aceea mi-am dat seama că uh, aveam înaintea mea o activitate extrem de dificilă. Vreau să mulțumesc pe această cale tuturor celor care s-au uh, ocupat de aspectele politice, economice, legislative când vine vorba de relațiile cu Georgia. E vorba despre o țară foarte dinamică, ce evoluează acum extrem de rapid. Asta e cel puțin opinia mea, concluzia la care am ajuns eu. Cetățenii Georgiei visează ca într-o bună zi să fie parte a Uniunii, Euro a Uniunii Europene. Am fost de trei ori în Georgia. Am discutat de trei ori atât cu președintele Georgiei cât și cu președintele Parlamentului. Am discutat cu ministrul de externe, cu uh, șeful negocierilor din uh, Georgia, dar și cu politicieni aflați în opoziție. Am discutat așadar cu membrii ai partidelor care nu uh, sunt în Parlament. E vorba despre politicieni care au jucat un rol foarte important în trecut în alegerile locale. Am discutat și cu mediatorul uh, georgian, cu societatea civilă, deci practic am încercat să includem în această discuție pe toți cei care tratează întrebările vitale acum pentru Georgia. Am discutat de asemenea și cu reprezentanții președinției poloneze, cu ministrul de externe polonez. Uh, De asemenea, m-am uh, întâlnit și cu domnul Vigan și cu colaboratorii acestuia, care este șeful negocierilor uh, din partea Uniunii Europene cu Georgia. Prin urmare, vă dați seama, am putut să acumulez o serie de informații extrem de importante pentru relațiile noastre cu Georgia. Să nu uităm că în anul 2008 a avut loc conflictul cu Rusia și au apărut mari probleme economice pentru Georgia după aceea. Am obținut informații vitale în ceea ce privește structura economică din Georgia. Lucru pe care l-am subliniat în raport. Georgia pare să fie pe drumul cel bun când vine vorba despre dezvoltarea sistemului judiciar, despre dezvoltarea unor uh, structuri democratice. Am ținut cont și de rezultatul ultimelor alegeri din Georgia. Aceste alegeri au decurs în mod pașnic și corect. Observatorii care au participat la alegeri au constatat același lucru. Situația din Georgia e mult mai bună acum și se constată un uh, progres real uh, la capitolul reformelor structurale. Cam atât despre raport. Dar trebuie să abordăm și o altă chestiune, o problemă politică ce a rezultat în urma războiului din 2008. Și aici o să exprim opinia mea personală, dar este o opinie împărtășită de mulți experți de partea Uniunii Europene. Multe think tank-uri, multe ONG-uri împărtășesc această opinie, care e după cum urmează. Situația trebuie să fie clar definită. O spun foarte pe șleau. 20% din uh, teritoriul Georgiei este la ora actuală ocupat. Și asta dacă e să analizăm uh, situația potrivit dreptului popoarelor. Comunitatea internațională recunoaște integritatea Georgiei și dreptul autorităților Georgiei de a decide ceea ce are voie să se întâmple pe teritoriul propriului stat. Constatăm însă că trupele rusești reprezintă un uh, musafir nepoftit pe teritoriul Georgiei. De cealaltă parte, trebuie să menționăm și acordul de liber schimb. E vorba despre o zonă de liber schimb extrem de generoasă. Reformele sistemului economic din Georgia au făcut uh, ca această țară să fie foarte bine orientată din punct de vedere economic. Noi, cei din Parlamentul European, trebuie să transmitem un mesaj foarte clar georgienilor. A sosit momentul negocierilor. Sigur, trebuie să ne ajutăm colegii din Georgia în procesul de reformare. Nu vreau să vorbesc uh, prea mult, pentru că aveți textul raportului în față și am spus deja ce aveam de spus. Am început să negociez cu raportorii din umbră și sunt deschis tuturor sugestiilor care pot fi făcute pe acest raport. Mulțumim, domnule Lisec. Hvala lipa, prețedu. Doamna Fajon, acum. Ala Purcevauțu, Zaz. Mulțumesc. Doresc în primul rând să mulțumesc raportorului din umbră pentru acest raport extrem de bine redactat. Am purtat negocieri ample și extrem de utile, motiv pentru care vreau să mulțumesc tuturor colegilor implicați, mai ales raportorului. Nu cred că vom avea foarte multe probleme cu uh, votarea acestui text, pentru că acesta este echilibrat, abordează subiectele cele mai importante, el au dat progresuri, dar se face trimitere și la minusurile ce persistă. E adevărat, Georgia e unul dintre partenerii cei mai importanți în parteneriatul uh, răsăritean. Uh, E adevărat că e un actor foarte important când vine vorba de reformele structurale ce au loc în regiune. Așadar, uh, Georgia întrunește niște precondiții extrem de importante pentru semnarea unui acord de parteneriat. După cum a spus-o colegul Lisek, în relațiile cu Uniunea Europeană, Georgia a înregistrat progrese foarte mari, dar trebuie să fie întreprinse măsuri pentru consolidarea democrației. Acest lucru e valabil în special pentru pluralismul politic și pentru pluralismul media. Despre aceste subiecte vom discuta în termen mai ampli mai târziu. Subliniem suveranitatea și integritatea teritorială a Georgiei. De asemenea, e important să menționăm faptul că autoritățile trebuie să facă tot posibilul pentru ca refugiații să fie returnați într-o într manieră sigură. În Abhazia și în Oseția, Oseția de Sud, situația e după cum urmează. Trebuie să facem tot posibilul pentru ca frontierele să fie recunoscute la nivel internațional, să fie respectate. Georgia trebuie să facă tot posibilul pentru a evita apariția conflictelor interne nu trebuie să profite de prezența trupelor externe, trupelor străine pentru a se isca un conflict. E important discuția și despre acordul de liberalizare a vizelor. De asemenea, trebuie să, și trebuie să fie întreprinși pași adițional pentru a se ajunge la liberalizarea vizelor. După cum am spus, progresul Georgiei e unul real, cu toate acestea mai sunt multe de făcut, pentru că există câteva demersuri politice ciudate care nu sunt clar motivate. Statul trebuie să facă tot posibilul pentru ca juriștii să fie mai bine instruiți, pentru ca sistemul judiciar să funcționeze mult mai bine. Poliția e la ora actuală un fenomen destul de bizar în uh, Georgia. Trebuie să se facă tot posibilul pentru ca acest lucru să se corecteze, pentru ca situația din uh, închisori să fie uh, îmbunătățită. În Georgia, populația din centrele de detenție e cea mai mare din lume și condițiile din centrele de detenție sunt uh, extrem de inumane. Am vorbit deja despre pluralismul media și despre situația jurnaliștilor. În septembrie, Asociația Internațională a Jurnaliștilor a solicitat ca un jurnalist sârb să fie eliberat. Asta după ce au fost uh, um, după ce a fost acuzat de spionaj rusesc. E, acesta e doar un exemplu. În iulie a existat un caz similar în care un jurnalist a fost uh, învinuit de spionaj și în altă trădare. Uh, Trebuie să subliniem faptul că libertatea media uh, e necesară. De asemenea, mm, lipsește respectarea libertății presei, precum și accesul jurnaliștilor la informații libere în ceea ce privește activitățile guvernului. Uh, Așadar, vedem că dosarul Georgiei e unul extrem de ambițios și extrem de amplu, de aceea e necesar să purtăm în continuare discuții pe marginea acestui subiect. Oricum, eu sunt de acord cu ceea ce a spus raportorul și anume că Georgia se află pe calea cea bună. Mulțumesc! Mulțumim domnului Fajan, domnul Broc acum. Domnule președinte, doresc să fac câteva observații doar. Sunt perfect de acord cu ceea ce a spus antevorbitoarea mea. Georgia se află într-adevăr pe drumul cel bun. E clar că lucrurile nu merg toate în direcția cea mai bună, cea mai potrivită. Dar să nu uităm că Georgia s-a aflat în război și de atunci a reușit să se stabilizeze cât de cât și să se îmbunătățească din punct de vedere economic. Are o infrastructură modernă acum, are o rată de creștere generoasă. Deci lucrurile merg mult mai bine decât aș fi crezut eu că se poate întâmpla. Domnule președinte, să nu uităm că anul trecut, în noiembrie, am participat la uh, observarea alegerilor din Georgia și toată lumea a constatat că alegerile au decurs în mod corect și echitabil. Toată lumea a constatat că procesul a fost unul democratic, care trebuie evaluat ca atare. Ar trebui să ne concentrăm asupra acestei evoluții uh, și să ne asigurăm că aceasta nu va înceta. Discutăm despre o situație în care uh, Uh, Georgia reprezintă un adevărat far în parteneriatul nostru estic, pentru că avem parteneri cu care uh, nu ne descurcăm atât de bine. Trebuie să subliniem acest lucru și să facem tot posibilul pentru ca în regiune să se ajungă la îmbunătățirea dorită, astfel încât să avem un standard um, acceptabil. Doresc să mulțumesc raportorului pentru tot ceea ce face. Grazie, onorevole Brock. La Mulțumim domnului Brock. Acum reprezentantul Serviciului European de Acțiune Externă, domnul Cheia, are cuvântul. Thank you very much, uh, chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Întâi de toate, mulțumesc pentru că ați invitat serviciul nostru pentru a-și prezenta punctul de vedere. Am să mă refer în câteva momente la procesul de negociere Până acum am avut șapte întâlniri plenare, ultima a avut loc în iulie, șase plenare se corectează vorbitorul și cea de-a șaptea va avea loc în luna octombrie anul acesta. Putem spune că se înregistrează progrese destul de bune în majoritatea domeniilor. Evident, există o serie de aspecte care rămân de rezolvat, aspecte care sunt fie specifice Georgiei sau chestiuni care sunt valabile pentru toți partenerii cu care negociem acorduri similare. Însă pot să spun că se înregistrează progrese. Aș vrea de asemenea să spun că am luat legătura și am făcut schimb de păreri cu raportorii înainte de vacanța de vară și sper că acest lucru va ajuta la elaborarea raportului. De asemenea, la începutul lunii septembrie v-am prezentat un proiect de raport pentru comentarii. Acum, câteva comentarii cu privire la acest raport și o să pornesc de la observațiile făcute de domnii parlamentari. În primul rând, chestiunea reformei. Cu toții suntem de acord că Georgia a efectuat o serie de reforme lăudabile, profunde și destul de rapid, dar asta nu înseamnă că sunt la capătul drumului. Și există două chestiuni generale care au fost subliniate în raportul nostru de progres la începutul acestui an. În primul rând, nevoia de consolidare a democrației și de creare a unei culturi politice pluraliste și tolerante și apoi sistemul uh, juridic. Și sigur, așa cum s-a spus aici, chestiunea mass media care a fost subliniată și de noi. Evident, acestea sunt chestiuni pe care încercăm să le abordăm în discuțiile pe care le avem în cadrul cooperării cu autoritățile georgiene. Apoi, vreau să mă refer la chestiunea dialogului politic și la cooperare. Ați făcut și dumneavoastră o serie de recomandări în acest sens. Articolul 49 conține o trimitere foarte clară la tratat. Și aș vrea să spun două chestiuni aici. Acordurile de asociere pe care le negociem cu partenerii noștri nu împiedică viitoarele relații ale acestor țări cu Uniunea Europeană sunt uh, uh acorduri care se referă la asocierea politică și integrarea economică. În al doilea rând, atunci când uh, negociem acest gen de acorduri, cred că este important să existe asemănare între aspirațiile existente la nivelul partenerilor cu care discutăm legate de chestiunea aceasta. În ceea ce privește regiunile Abhasiei și Oseției de Sud, aș vrea să spun întâi de toate că Uniunea Europeană, în mod repetat, a subliniat importanța respectării integrității teritoriale a Georgiei, lucru care stă la baza discuțiilor și abordărilor noastre pentru acest acord. Se utilizează o gamă largă de instrumente, unele dintre ele sunt um, menționate în raport, procesul de la Geneva, UMN, avem uh, un nou reprezentant special nou, nou numit, avem um, evaluator pentru persoanele strămutate intern și uh, de asemenea urmărim promovarea reformei și creșterii economice. Aș vrea să subliniez trei aspecte legate de situația aceasta, pe lângă cele care au fost puse. Deocamdată, după părerea noastră, IUMM ar trebui să, considere, să continue în forma actuală, adică să continue să fie un mecanism, o misiune de monitorizare care să fie eh, respectată de ambele părți ale graniței administrative, să spunem. Apoi, în ceea ce privește abordarea noastră față de aceste regiuni izolaționiste. În ceea ce privește respectarea integrității teritoriale, abordarea Uniunii Europene se bazează pe principiul nerecunoașterii acestor regiuni, dar și implicare, angajare în discuții, lucru important pentru a nu izola regiunile respective. Și credem că prin această abordare vom reuși să stabilim baza pe care se va identifica o soluție pe termen lung, pacifistă. În urma discuțiilor de la Geneva, de unde a reieșit un fel de pesimism, așa cum am văzut în raportul dumneavoastră, cred că pot să spun că acestea au constituit singurul for care există până în prezent pentru stabilirea uh, legăturii cu părțile. Și pe lângă rezultatele pe care le-ați menționat dumneavoastră, procesul în sine este unul foarte important pe care noi îl sprijinim din tot sufletul. În ceea ce privește justiția, libertate și securitate, am menționat deja chestiunea reformelor, dar vreau să spun câteva cuvinte și cu privire la acordul de facilitare a vizelor și readmisie, care este acum uh, în vigoare în Georgia. După părerea noastră, înainte de a putea să trecem mai departe cu acest acord care să permită să crească gradul de mobilitate, va trebui să existe niște uh, dovezi concrete. Adică, un an după la intrarea în vigoare, vom uh, evalua acordul și vom vedea în ce măsură este implementat. În ceea ce privește zona de liber schimb aprofundată și cuprinzătoare, care va reprezenta o parte integrală a acordului de asociere, cred că putem spune că ne apropiem de faza finală a eforturilor pregătitoare în acest domeniu. Împreună cu autoritățile din Georgia am convenit asupra unui plan de acțiune foarte clar și autoritățile sunt acum în faza de finalizare a punerii în aplicare a acestui plan. Planul este deci în forma lui finală și colegii din comisie au făcut o evaluare pozitivă a acestui plan, pe baza căreia vor putea lua hotărârile pentru începerea negocierilor. Știu că nu am mult timp la dispoziție, deci am să mă opresc aici, dar dacă sunt întrebări, cu mare plăcere vă stau la dispoziție. Mulțumim, domnului Chiaier, doamna raportoare din umbră pentru vers, doamna Luna, ce care cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, și îmi pare rău că n-am ajuns mai devreme. Am avut o problemă dimineață. Mă mulțumesc oricum și aș vrea în primul rând să-i mulțumesc domnului Lisec pentru propunerile făcute și să ridic câteva chestiuni pentru că eu cred că Trebuie să examinăm uh, problema din mai multe perspective. Cred că raportul uh, privind un acord de asociere cu Georgia, dacă mi-aduc aminte, uh, se menționa cam de patru ori conflictul cu Rusia și ocupația rusă. Nu cred că asta nu e o problemă majoră și eu critic acest lucru. Însă ar trebui să formulăm acest lucru într-un fel uh, prin care să păstrăm deschisă calea pentru noi și pentru misiunea Uniunii Europene de pe teren să colaboreze cu oamenii din teritoriile ocupate, să avem modalitate de a-i uh, ajuta și unele dintre amendamentele mele ar merge în direcția aceasta. Există un fragment în care vorbiți despre unilateralism constructiv pe care îl salutați și uh, speech-ul președintelui Sakașvili când a fost aici la Parlamentul European. Uh, totuși aș vrea să introduc un comentariu în ce privește propunerea pactului de non-agresiune care fusese făcută cu mult înainte de invazia rusească din 2008 și uh, Până atunci, Șacașvili uh, n-a vrut niciodată să o accepte. Deci dacă ne uităm la istoria fenomenul ar, menționa, ar fi bă, uh, un lucru bun să menționăm asta. De asemenea, noi am vrea să avem o evaluare a impactului social și de mediu care este prevăzut, pentru că, așa cum am văzut cu alții, există o problemă uh, în legătură cu uh, chestiunile de sociale și de mediu. Deci, acestea sunt cele două probleme pe care aș vrea să le menționez astăzi și sper că vom putea găsi un acord. Vă mulțumesc. Ehm, Comentii. Mulțumesc, doamnei Lunacek. Acum, uh, domnul raportor Lize, care din nou cuvântul pentru observațiile finale. Ja chciałem tylko podziękować serdecznie za wszystkie uwagi ze strony sprawozdawców cieni. Mulțumesc. Vreau să mulțumesc tuturor raportorilor din uh, umbră pentru contribuțiile lor și Serviciului de Acțiune Externă cum spuneam, sunt deschis oricărui comentariu, discuție și sper că vom ajunge la un consens. Vă mulțumesc. Elizec, uh... Mulțumim domnului Lizec. Termenul stabilit pentru prezentarea amendamentelor, așa cum știți, este 28 septembrie la prânz, la orele 12. Bun, așa cum am stabilit, trecem la punctul de pe ordinea de zi referitor la revizuirea politicii europene de vecinătate. În primul rând, avem domnul Brock, care ne va vorbi uh, despre partea de sud a vecinătății. Aveți cuvântul în numele coraportorului David, care astăzi nu poate fi prezent. Intervenție fără microfon. Eh, micro, please. la Micro. Not good. Now it's better? Funcționează acum? Întreabă vorbitorul. Foarte bine. Am onoarea să îl reprezint pe domnul David. Aici discutăm despre revizuirea politicii europene de vecinătate, axându-ne pe ceea ce se întâmplă la Sud. Cred că politica europeană de vecinătate trebuie să fie reorientată, uh, ne pierzând din vedere faptul că participarea Comisiei prin înalta reprezentantă reprezintă un punct esențial aici pentru că trebuie să oferim un nou răspuns la uh, ceea ce se întâmplă în, la sud de Mediterană. Eu cred că după primăvara arabă a devenit foarte clar faptul că trebuie să se întâmple mult mai multe în termen de politică de vecinătate. Odată avem aspectele financiare ce trebuie să fie clarificate subliniem faptul că politica de vecinătate, prin, din perspectiva dificultăților bugetare, din perspectiva uh, crizei economice, trebuie să fie afectată mult prea mult, fiindcă eu cred că miza e foarte mare. Vecinii noștri trebuie să se organizeze în mod democratic, trebuie să fie stabilitate acolo. Țările din nordul Africii au avut o revoluție pașnică s-a întâmplat exact ceea ce s-a întâmplat în Europa în urmă cu 20 de ani, în, în centrul și estul Europei. S-a întâmplat exact ceea ce am eh, trăit și noi. Oamenii vor să o ducă mai bine, vor să se respecte statul de drept, democrația, libertățile cetățenești. Iar noi trebuie să facem tot posibilul ca aceste lucruri să fie respectate. Uh, E important că vrem să stabilim o facilitate pentru democrație, în un oficiu special în aceste țări acum, un oficiu european. Uh, e important faptul că prin uh, intermediul Parlamentului European a fost stabilit un instrument uh, pentru ajutorarea acestor state. Însă mai bine de un miliard de euro nu au fost utilizat nu au fost utilizați, mă scuzați. Pentru că, iată, se pare că unele dintre măsuri merg tocmai pe lângă guverne. Nu, la comisie nu am uh, găsit disponibilitatea necesară pentru a merge mai departe. Avem nevoie de promovarea unei uh, politici uh, deschise de vecinătate pentru a nu cădea în capcanele trecutului. Trebuie să promovăm într-o manieră cât mai intensă uh, dezvoltarea unor structuri uh, democratice în statele arabe, uh, Motiv pentru care, iată, în acest raport, ambii raportori au abordat chestiuni importante referitoare la migrație, la combaterea sărăciei, implicând totul în sfera politică. E nevoie de sinergii la nivelul european între politica internă și politica externă pentru ca în spațiul economic mediteranean să înregistrăm progresul dorit. E important, totodată, să organizăm spațiul economic uh, european mediteranean astfel încât acesta să paveze drumul uh, acelor uh, uh, foste colonii către Europa, din punct de vedere economic, desigur. Pentru că la ora actuală aceste țări fac comerț între ele și eu cred că ar trebui să venim cu stimulente astfel încât să creăm infrastructuri uh, interstatale pentru că doar astfel se ajunge la stabilitate politică și la creștere economică bunăstarea devine posibilă în momentul în care lucrurile merg bine în regiune, în întreaga regiune, nu doar uh, la nivel național. Și tocmai de aceea um, avem proiectul european drept exemplu. Cred că creând astfel de sinergii putem să evităm potențiale conflicte. Acest lucru e desigur valabil și pentru parteneriatul estic, nu doar pentru cel sudic. Dragi colegi, eu uh, sunt aici doar o portavoce. Uh, colegii mei au redactat un raport care, în opinia mea, merge în direcția cea mai bună și trebuie lăudat acest uh, lucru. Din partea domnului David, vă transmit faptul că acesta va lua notă de argumentele ce vor fi înaintate și uh, va ține cont de amendamentele ce trebuie depuse până la începutul lui octombrie, dacă nu mă înșel. Da, termenul de depunere a amendamentelor este 7 octombrie. Uh, raportorul e dispus să includă în raport amendamente, astfel încât uh, raportul să treacă cu o majoritate confortabilă. Uh, Vrem să avem o politică mult mai operațională și din acest motiv permiteți-mi să fac încă o uh, remarcă. M-am necăjit foarte tare ultima dată când am fost în Egipt. Am văzut că există proiecte foarte bune care, în proporție de 60-70%, prevăd cheltuieli pentru studii. Greșeala aceasta am comis-o în Europa Centrală și de Est prin 90. Mi se pare că s-au făcut uh, anumite lucruri pentru uh, proiecte doar uh, în scris. Avem nevoie de proiecte reale la fața locului, nu de proiecte care să fie bune doar pentru Europa. Eu cred că ar trebui să facem tot posibil pentru ca SAE uh, și Uniunea Europeană să își pună la dispoziție toate mijloacele financiare pentru proiecte practice, în primul rând. Parte nord. Mulțumesc domnului Brock. Despre partea de nord ar fi trebuit să ne vorbească domnul Siveciche, dar nu este în sală. Prin urmare, dacă nu sunt colegi care vor să intervină cu comentarii la intervenția domnului Brock, vom da cuvântul, dat fiindcă nu mai este mult timp, domnului Milan Mar. Eh, gracias, presidente. Eu eh, lamento... Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze că am ajuns puțin târziu. Eh, am crezut că această discuție va avea loc mai încolo, în jurul prânzului. Văd că ați mutat-o puțin mai în față pe ordinea de zi. Domnul Brock ne-a vorbit despre niște aspecte cu care, în termen general, sunt de acord. Sunt de acord cu raportul prezentat, cel puțin cât am auzit eu din intervenția sa. Uh, lucrurile merg în direcția corectă. Poate n-am avut uh, suficient timp să studiez raportul, dar am totuși câteva comentarii preliminare, lucruri care mi-au sărit în ochi la o primă privire asupra textului. În ceea ce privește partea de sud, cred că trebuie să îmbunătățim uh, nivelul de menționare al Uniunii pentru Mediterana. Avem, după părerea mea, un obiectiv politic ambițios, o instituție ambițioasă și totuși este menționată doar atunci când e vorba de niște proiecte specifice în anumite regiuni. Această instituție, care înțeleg că trece prin momente dificile, este una la care totuși nu trebuie să renunțăm. În primul rând. În al doilea rând, partea care se referă la acordurile de asociere, mai ales punctul 14. Înțeleg că se vorbește despre comerț și cred că trebuie să vorbim și despre servicii, nu doar despre comerț serviciile nu sunt incluse în text și, după părerea mea, ar trebui să fie incluse și nu cred că ar trebui să avem o interpretare părtinitoare a produselor față de servicii. Cred că ar trebui să fie incluse bunuri și servicii în text. Apoi un alt comentariu. Uh, nu este vorba doar de deschiderea piețelor europene și cealaltă parte trebuie să-și deschidă piețele. Uniunea Europeană uh, sigur ajută la procesele de reformă, da, trebuie să existe o piață unică, dar deschiderea trebuie să fie una reciprocă. Și de aceea Cred că în ceea ce privește serviciile putem juca un rol important și trebuie să ne asigurăm că și serviciile noastre sunt prezente în acea parte a lumii. Și un al treilea aspect la care vreau să mă refer, știu că nu mai am mult timp la dispoziție, este cel al mobilității. Există un întreg capitol referitor la mobilitate care conține obligații pentru Uniune și atât, adică să se facă o treabă mai bună pe migrație, pe tânăra generație și așa mai departe. Până la urmă se vorbește de fluxuri migratorii, fără îndoială e nevoie și de cooperare din partea țărilor terțe, se înțelege de la sine. Dacă vorbești despre fluxuri, n-ai cum să le gestionezi unilateral doar din partea UE. Țările învecinate, țările de origine ale acestor uh, oameni ar trebui să participe la uh, aceste eforturi. Asta am de comentat. Iar acordurile de mm, uh, admitere, cred că ar trebui și ele să fie luate mai bine în considerare. Mulțumim. Între timp a sosit și domnul Sivici, care este raportorul pentru Nord. Are cuvântul acum. Eh, jak wszyscy wiedzą, eh, ten... Mulțumesc. După cum știți, fără îndoială, acest raport este unul dintre multele puncte care se regăsesc pe uh, agenda revizuirii politicii de vecinătate, deci nu este singurul punct și de aceea am să mă limitez la menționa concluziile raportului fiindcă până la urmă raportul este o, un rezumat al revizuirii ca atare mai există și un alt eveniment important și anume summitul pentru parteneriatul estic care va avea loc pe 29 septembrie la Varșovia și așteptăm să auzim niște concluzii importante și acolo care vor contribui la uh, textul final al raportului nostru. Există trei aspecte pe care doresc să le menționez, aspecte foarte importante care aduc plus valoare la cele spuse până acum în raport. În primul rând, avem de-a face cu un raport coerent uh, cu comunicarea emisă de comisie. Din punctul nostru de vedere, comunicarea comisiei ilustrează care este noua abordare în domeniul politicii de vecinătate. Chestiuni care au fost menționate în rapoartele anterioare și s-au regăsit și în alte documente ale comisiei. În al doilea rând, și acest lucru este inclus în uh, structura raportului, vrem să ne asigurăm că există coeziune între abordarea față de est și față de sud. Este clar că nu sunt două rapoarte separate, unul pentru est și unul pentru Sud, ci avem un singur raport care vorbește despre o politică de vecinătate comună. Cel al treilea aspect care ar putea să fie împărțit la rândul lui în niște subcategorii specifice. Principiul more for more, mai mult pentru mai mult, sau aceste repere care să fie traduse în niște așteptări și niște cerințe concrete care să poată fi adoptate de partenerii noștri aceștia își vor putea astfel crea propriile planuri de dezvoltare și Uniunea Europeană vor acționa în funcție de pregătirea lor pentru cooperare, implementând în același timp uh, politicile planificate. Unul dintre aspectele specifice care trebuie menționate în această fază a discuției este cel care ține de mobilitate. Ideea este să se stabilească un cadru pentru regimul vizelor, intenția noastră fiind ca pe viitor, la un anumit moment, să se renunțe la vize în totalitate. Din punct de vedere politic, acest lucru este foarte relevant și este foarte relevant și pentru imaginea pe care Uniunea Europeană o are în rândul țărilor respective. Am să spun în încheiere că există o chestiune foarte controversată. Mă uit deja la domnul Brock, e aproape de mine, relativ vorbind. Îmi imaginez că va fi o discuție foarte intensă și anume să introducem sau nu chestiunea uh, candidaturii în document. Uh, deocamdată acest subiect nu a fost tranșat, cel puțin nu în acest raport. Mulțumim domnului Sivici. Are acum cuvântul domnul Short, care este raportor din umbră. ein, ein U statt einem O, also Schulz. <laughs> E Schulz, nu Scholz. Dar nu e nicio problemă. E... E vorba de o, o mică literă ce schimbă numele complet. Subliniez faptul că avem un raport extrem de cuprinzător și bine structurat care tratează bine chestiunea drepturilor omului, oferind impulsuri pozitive pe care noi, cei de la Parlamentul European, le sprijinim mereu și mereu. E nevoie de clarificări adiționale um, acolo unde e tratat subiectul um, Uniunii, uh, Fundației pentru Democrație, mă scuzați, și Uh, cum anume va fi structurată această fundație, ce sarcini va prelua și cum le va implementa. Același lucru e valabil și pentru SAE. Aici se pune următoarea întrebare. În ce măsură, pe viitor, SAE se va implica în cazul apariției unor conflicte? Și aici menționăm cazul Belarusului, unde vedem că există tensiuni crescânde de la regele prezidențiale încoace. Uh, Vom avea la finele lui septembrie la Varșovia summitul parteneriatului estic. Avem și negocierile 5 plus 2 în ceea ce privește conflictul din Transnistria. Și ar fi de dorit ca aici SAE să sublinieze și să reprezinte poziția Uniunii Europene. Pentru noi e foarte important ca în acest raport, ca din acest raport să rezulte că e nevoie să fie consolidată societatea civilă. Noi am discutat în cadrul forumului UE, uh, parteneriatul estic, despre implicarea societății civile. E singurul loc în care reprezentanții Belarus sunt uh, prezenți. Din păcate, la Euronest, cei zece reprezentanți din Belarus nu au participat, acele zece locuri au rămas vacante, deoarece în Belarus Parlamentul nu a fost uh, ales în mod democratic. Să sperăm că la anul situația se va schimba. Inwieweit können wir diesen Prozess și atunci se pune următoarea întrebare. Cum putem să sprijinim dezvoltarea unei societăți civile în adevăratul sens al cuvântului? Avem nevoie de un oficiu central pentru forumul societății civile. Sediul trebuie să fie aici, la Bruxelles, pentru că uh, pe viitor activitățile acestea vor trebui mult mai bine coordonate. Vă mulțumesc! Grazie, Mulțumim domnului Schulz. Dau acum cuvântul domnului Panțeri. Cu toți. Mulțumesc. Am să intervin în ceea ce privește partea de sud a politicii de vecinătate. Deja de mai multe ori am uh, spus că este bună abordarea dată de domnul David. Vreau doar să adaug că este nevoie uh, să se facă un inventar al situației, fiindcă în Mediteran, în zona Mediteranei, lucrurile sunt în continuă schimbare, în continuă evoluție și probabil accentul va trebui pus pe un instrument, cel al politicii de vecinătate, un instrument care trebuie să fie mult mai flexibil decât ne gândim noi în prezent. Instrumentul acesta trebuie să implice atât principiul more for more, cât și uh, gradele de evoluție în procesul de democratizare. Astfel încât așa numită politică um, a celor trei M, Money, Market și Mobility, să poată fi pusă în aplicare corect. În acest sens, este o idee bună să se identifice prioritățile mai degrabă decât să facem o intervenție disipată care să nu reflecte necesitățile și evoluțiile constante. Repet acest lucru aici cu speranța că cineva o să mă audă și o să-l reia și în raport acest lucru. Continu să insist asupra faptului că în zona mediteraneană, în prezent, nu știu mâine, dar în prezent, uh, Tunisia este singura care pare să fie o țară care se poate cu adevărat schimba. Și poate, pe ideea acestei politici de vecinătate, faptul că avem o ne gândim să avem o politică mai generoasă, însoțită de resurse financiare adecvate, ar fi o idee bună pentru a ajuta ca experimentul, ca laboratorul respectiv să reușească și să fie un bun punct de referință pentru întreaga primăvară arabă și pentru a evita ca această primăvară să se transforme într-o toamnă mediteraneană pentru anumite țări. Mulțumim domnului Panțeri, spune domnul președinte, acum domnul Lockpiller. Doamna Lockpiller. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Flotr e responsabilă în grupul nostru pentru parteneriatul um, pentru politica de vecinătate, în special pentru parteneriatul sudic, dar acum e în Libia și nu poate interveni. Vreau să subliniez și eu că e importantă mobilitatea în spațiul mediteranean. Doresc să fac trimitere la faptul că săptămâna trecută la Strasbourg am votat un nou mandat pentru Frontex și cu siguranță vor apărea schimbări în ceea ce privește politica de vecinătate europeană și reformarea acesteia. În al doilea rând, vreau să spun ce ne interesează pe noi în țările învecinate cu Uniunea Europeană. Vrem să fie create uh, structuri de stat de drept, în special să uh, fie consolidat sistemul judiciar. Și cu siguranță vom veni cu câteva amendamente. Mulțumim, doamnă Lockpiller. Are acum cuvântul um, domnul Romero Lopez. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. vreau să fac și eu o contribuție la această dezbatere și o să fac și amendamente. Acest nou proces dinamic pe care îl avem cu unele țări de pe malul sudic al Mediteranei uh, nu are nicio legătură cu precedentele procese dinamice la care am asistat. Mediterana, ca zona securității, acordurile de readmisie ar fi primul nostru obiectiv și toate mecanismele pe care le creăm pentru a controla imigrația și de asemenea uh, pentru a controla uh, fluxurile de uh, imigranți. Toate aceste lucruri trebuie negociate, trebuie negociate împreună cu partenerii noștri pentru a îmbunătăți calitatea vieții acestor oameni. Deci cred că trebuie să ne revizuim uh, pozițiile pe această chestiune. Trebuie să avem coordonare. Până acum a fost vorba de o cooperare la nivel de state, Amendamentul pe care aș vrea eu să-l fac acestui raport ar încerca să spună că trebuie să creștem cooperarea într-un mod descentralizat, în special cu municipalitățile trebuie să colaborăm mai strâns și mi se pare, dar dreptul evident că această cooperare a avut parte de unele dificultăți în trecut. Acum avem o prezență europeană mai puternică, în special Serviciul de Acțiune Externă, avem o capacitate mai bună de a controla fondurile, așadar avem nevoie de cooperare descentralizată cu municipalitatea. Este absolut esențial dacă vrem să vedem progrese înregistrându-se, dacă vrem să vedem dezvoltarea acestor orașe, acestor municipalități, acestor zone urbane, ca să îmbunătățim viața acestor oameni. N-ar trebui să fie neapărat proiecte grandioase, ci ceva legat de proiecte mai mici care să îmbunătățească viața cetățenilor. Mulțumesc, uh, doamnă Romero, doamna Lunacek. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu spusele colegilor de la Verzi. Um, raportul nu este doar bine structurat, ci reprezintă unul dintre elementele ci aduce cu sine unele dintre elementele cele mai importante ale viitoarei politici de vecinătate. Odată parteneriatul estic și consolidarea acestuia și nu doar principiul more for more, ci și principiul consolidării societății civile. Și aici sunt de acord cu propunerea colegului Schulz. Ar trebui să avem un oficiu la Bruxelles pentru reprezentarea societății civile și pentru facilitarea participării acesteia, astfel încât aceasta să fie mult mai bine coordonată în activitatea sa Vrem să existe un lobby pozitiv atât în direcția Uniunii Europene cât și în direcția propriilor state, propriilor guverne, proprii societăți. La punctul opt aș sugera eh, printr-un amendament să existe o evaluare anuală a situației drepturilor omului. Aș vrea ca această evaluare să nu fie doar potențială, ci reală. Uh, nu știu de ce în text apare cuvântul could în loc de should. Ar uh, fi de bun simț să avem această evaluare din an în an și să nu mergem pur și simplu pe încredere. În ceea ce privește liberul schimb, spre deosebire de domnul Milan Mon, eu cred că cel puțin uh, în viitorul previzibil um, vom avea o relații asimetrice, pentru că economia europeană și economiile din aceste state nu sunt de comparat. Sigur că e de dorit o politică a reciprocității, pentru că, la urma urmei, asta uh, e calea cea bună, dar nu știu dacă în cazul acestor țări uh, face sens să avem această abordare. Mulțumesc, doamnă Lunacek. Nu mai sunt alți intervenienți. Aș vrea să știu dacă există reprezentanți ai Serviciului European de Acțiune Externă care doresc să intervină cu comentarii pe acest subiect. Dacă da, vă dăm cu plăcere cuvântul. Dacă nu, îi dăm cuvântul pentru observațiile finale raportorului. Domnul Brock și apoi domnul Sievici. Mulțumesc, domnule președinte. O să trimit uh, colegilor mei uh, observațiile, o să transmit observațiile făcute. Eu cred că atitudinea raportorului va fi una pozitivă. Acesta așteaptă amendamentele dumneavoastră. În ceea ce privește chestiunea abordată de domnul Schulz și a biroului pentru Uh, societatea civilă. Am discutat despre acest subiect cu comisarul Füle. Uh, în special, ministrul pentru afaceri externe polonez e interesat de un asemenea for, dar durează pentru că e nevoie de personal juridic și așa mai departe până să se ajungă la uh, un asemenea oficiu, e nevoie să implementăm instrumentul pentru respectarea drepturilor omului, fiindcă acesta ne oferă posibilitatea de a interveni flexibil pentru consolidarea societății civile și a structurilor democratice. Poate că ar trebui să utilizăm acest instrument ca o um, soluție intermediară până se va ajunge la acel birou dorit de domnul Schulz. În ceea ce privește uh, includerea posibilității de a adera la Uniunea Europeană sau nu, cred că am convenit asupra unei formule pe care trebuie să o păstrăm. Fără doar și poate, aceste state din parteneriatul estic au la dispoziție articolul 49. Acesta e valabil indiferent dacă Uh, aderarea la Uniunea Europeană e privită cu ochi buni sau nu. Există posibilitatea de a face apel la articolul 49 și cu asta basta. În ceea ce privește chestiunea perspectivei europene, am reușit să formulăm un compromis care se leagă foarte bine de acordul de asociere și de liber schimb. Dorim să avem o evoluție care să consolideze cooperarea noastră, cooperarea dintre noi, dar în același timp nu ar trebui să trezim speranțe false. De asemenea, nu ar trebui nici să cultivăm niște reflexe nesănătoase. Uh, acestea trebuie să fie stopate din start, pentru că nu trebuie să impunem ideea unui automatism al aderării. Nu ar trebui așadar să lăsăm loc dezamăgirii gratuite. Ar trebui să oferim cetățenilor din aceste țări instrumente care să-i ajute în mod direct. Așadar, Cred că aceasta e calea de urmat. Cred că ar trebui să nu punem sub semnul întrebării uh, de fiecare dată compromisul la care s-a ajuns și care poate să ne fie util aici. Mulțumesc. Mm, Prin urmare, tocmai mi se spune că domnul Sievici a sosit, dar înainte de dumneavoastră, domnul Daf care este raportor pentru avizul Comisiei Constituționale, care ni s-a alăturat, așa că am să-i dau cuvântul domnului Da și apoi și dumneavoastră pentru comentariile finale în calitate de raportor. Domnul Da are cuvântul. Oh, most grateful and I apologize. Domnule președinte, îmi cer scuze că am întârziat, am fost la o altă întâlnire și n-am putut ajunge mai repede. Yeah, Însă, așa cum ați spus, sunt uh, autorul uh, avizului AFCO și cred că Comisia va avea două lucruri esențiale de spus. Mai întâi în ce privește Uniunea pentru Mediterana. Este absolut esențial să aplicăm uh, toate facultățile noastre critice față de această creatură politico-diplomatică. Propria mea opinie este că a fost creată Uniunea pentru Mediterana de oameni care nu înțelegeau Uniunea Europeană și care nu înțelegeau nici Mediterana. Și în termeni instituționali, Este o anomalie care nu produce valoarea adăugată de care am avea nevoie în politica europeană. Deci, vom fi foarte critici față de ideea continuării ei în forma actuală și vom încerca să propunem ca partea europeană a acestei uniuni să fie adusă sub auspiciile lui Cathy Ashton și a Serviciului de Acțiune Externă. O a doua reformă pe care am vrea să o lansăm e pe termen lung și cere o schimbare de tratat. Da. Se referă la articolul 49, la problema articolului 49, care este evitată probabil din motive diplomatice de raportorii din Comisia AFET și e posibil ca AFCO să propună uh, uh, un pachet privitor la o viitoare schimbare a tratatului să instaleze, să introducă o nouă categorie și anume de membru asociat la Uniunea Europeană care va cuprinde trei clase de state, trei tipuri de state. În primul rând, state care nu pot intra în Uniunea Europeană pentru că nu sunt europene. În al doilea rând, state care aleg să nu intre în Uniunea Europeană în ciuda faptului că în principiu ar putea să o facă și în al treilea rând cei care ar încerca dar nu pot îndeplini criteriile uh, cerute pentru a deveni membru. Și în viitor nu cred că putem evita aceste discuții și nu cred că o pletoră de de relații pragmatice și ad hoc la nivel bilateral, subregional și multilateral pe care Uniunea le are în prezent încearcă și încearcă să le susțină cu vecinătatea sa, nu cred așadar că asta este o, un cadru credibil pentru un parteneriat stabil pe termen lung. Dar evident o să supun avizul AFCO Uh, examinării noastre în momentul în care uh, uh, aceasta va apărea din comisie. Vă mulțumesc, președintele. Mulțumesc, domnule Daf. Și, în fine, raportorul uh, Sievici. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc tuturor colegilor care au exprimat uh, aprecierea asupra acestui produs încă nefinalizat. Uh, Însă, înțeleg că poate fi o bună bază de discuții și îmbunătățiri și suntem încurajați să abordăm toate amendamentele și sugestiile într-un mod uh, foarte conștiincios și să lucrăm uh, asupra lor. Uh, din discuția pe care am avut-o astăzi, înțelege, am înțeles că nu există niciun fel de dezacord fundamental. Toată lumea nu vrea altceva decât să îmbunătățească această politică și să planifice mai bine pentru viitor. Aș vrea să mă refer la două lucruri. Așa cum știți cu toții, În ce privește așa numită, așa numitele probleme de uh, referitor la calitatea de membru sunt incluse în, în punctul 14 al raportului și aceasta este o formulare care uh, respectă foarte mult ce a spus domnul Brock și mă bucur asta. În al doilea rând, Fundația Europeană pentru Democrație. Aceasta este o structură nouă care nici măcar nu este inclusă în acest raport. Există această idee și a fost, uh, această idee a fost propusă de uh, Ministerul Polonez de Externe. E încă în faza incipientă. Există un principiu care ne ghidează și acest lucru este spus foarte explicit în textul nostru. Această fundație ar avea sens dacă ar aduce valoare adăugată în ce privește susținerea democrației în aceste țări care sunt uh, subiect al politicii de vecinătate europene. Deci dacă aduce valoare adăugată, atunci ar trebui să uh, îi dăm fonduri suplimentare și dacă banii aceștia evident ar trebui să fie cheltuiți uh, Uh, cu responsabilitate, dar dacă pe altă parte o să se transforme într-o mașinărie birocratică care nu face altceva decât să învârtă în jurul cozii, atunci n-are niciun sens. Și apoi, aș vrea să mă refer la ce a spus uh, mai devreme domnul Daf, în special în ce privește nevoia de a crea anumite fundamente uh, pe baza unui tratat ca să ne asociem cu partenerii noștri Uh, această idee nouă, nu sunt încă pregătit să o evaluez în niciun fel, nu e scrisă nicăieri, deci nu pot să-mi exprim uh, opinia pe această chestiune. Însă, dacă începem o procedură de uh, schimbare a tratatelor pentru a oferi acestor trei grupuri de țări statut de membru asociat la Uniunea Europeană, uh, deci țări care ar dori, dar nu pot să intre în Uniunea Europeană sau țări care nu vor să intre în Uniunea Europeană și ar prefera un astfel de statut de membru asociat. Deci dacă am face acest lucru, ar fi un mare risc pentru că am introduce niște schimbări într-un tratat și nu uitați că am avut probleme când am încercat să facem uh, în trecut acest lucru. Însă, dacă putem introduce anumite sisteme de siguranță, asta înseamnă că vom avea țări care vor fi membru asociat, dar nu vor mai putea să devină membru cu drepturi de pline. Și sunt totuși unele țări care pe termen lung ar mai dori să devină membre, dar n-ar putea dacă s-ar face aceste schimbări la tratat și n-ar fi foarte mulțumite. Însă sunt recunoscător opiniei Comisiei AFCO, și sunt convins că până la sfârșitul anului vom avea forma finală a raportului. Vorbesc pentru mine acum și a, în numele domnului David, căruia îi dorim uh, sănătate. Mulțumesc foarte mult, domnule Sevici. Acum uh, știți care este deadline-ul pentru amendamente, 7 octombrie, ora 12. Trecem acum la punctul 5, extensia prevederilor privind acordul acord de parteneriat și cooperare Uniunea Europeană uh, a Uzbekistan începește comerțul bilateral în textile. Mulțumesc domnului, doamnei Nicole Kill Nielsen pentru răbdarea de care a dat dovadă și pentru faptul că a acceptat să discutăm înainte alte puncte de pe ordinea de zi și acum îi dau uh, foarte repede cuvântul. Merci, Monsieur le Président. J'ai envie de dire que... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să spun că pe acest aviz în ce privește comerțul cu textile Uh, și Bumbac în special cu Uzbekistanul am făcut uh, progrese semnificative. Am avut o reuniune a raportorilor din umbră și cred că ne îndreptăm realmente către un compromis. După cum vă amintiți, domnul Brock uh, ar fi dorit o întâlnire cu experții în problemele Asiei Centrale. Aceasta a avut loc, o reuniune cu membrii Comisiei AFET, INTA și DROA această idee foarte interesantă și am putut să ascultăm uh, mărturii ale experților, recomandări tehnice și alte uh, judecăți de valoare care au fost formulate. Vă reamintesc că suntem pe aceeași linie cu Comisia INTA și sunt destul de optimistă în ce privește obținerea unui compromis. Iată care este așadar situația. Președintele, mulțumesc, uh, doamnă Kiel Nielsen. Am plăcerea să pot da cuvântul acum raportorului din umbră pentru PPE, domnul Jäger. Doamna Jäger. Mulțumesc, uh, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să Mulțumesc uh, raportorului, doamna uh, Kill Nielsen, pentru munca depusă. Am avut o cooperare foarte bună și ideea a fost să obținem un raport cât mai bun în urma acestor discuții. Am primit 192 de amendamente Așadar, am avut foarte multă treabă, a trebuit să combinăm toate aceste amendamente, să le adunăm la o la altă, să ne asigurăm că avem uh, un raport cât mai bun. Dar cred că partea leului din amendamente cea mai mare parte a amendamentelor uh, sunt amendamente foarte bune, pozitive, în natura lor. Iertați-mă, a, vorbim despre avizul, uh, vorbim despre avizul privind comerțul cu Uzbekistan sau de strategia cu Asia Centrală? Eu vorbeam despre avizul privind comerțul cu textile, cu bumbac. Deci nu vorbeam de raportul privind Asia Centrală. Iertați-mă că... Președintele, punctul 5 se referă la uh, strategia pentru Asia Centrală. Deci vorbim despre acest lucru, doamnă Jäger. Așadar, vorbim de raport și nu de, de bumbac. Parliamo della relazione, in effetti. Nu, deci vorbim despre raport, nu despre aviz. Herr Präsident, wenn wir aber über den Bericht sprechen, würde ich schon vorschlagen, und ich war da jetzt auch verwundert. Așadar, vorbim despre raport. Am fost surprinsă că doamna Kill Nielsen a primit, cu, primit cuvântul. Doamna Kill Nielsen. Așadar, în ce privește acest raport? E vorba de raportul privind strategia Uniunii Europene în Asia Centrală Aș vrea eu însă să mulțumesc colegilor uh, și doamnei Igler printre ei pentru că au avut o participare foarte activă la această activitate și au propus un număr semnificativ de amendamente. Aceste propuneri au întărit textul nostru. A existat de asemenea mm, o contribuție importantă a domnului Svoboda, dar și a doamnei Copa și altor colegi care ne-au transmis sugestiile lor. Și ce aș vrea eu să transmit astăzi este că avem în acest text, în acest raport, care este, de fapt, în faza de scriere a raportului am decis să păstrăm structura raportului precedent privind strategia Uniunii în Asia Centrală din 2007. Nu pentru a face lucrurile mai ușoare, ci pentru că ni se pare că e foarte important să avem în acest raport și o parte din vechiul raport care să reprezinte problema abordării diferite a diferitelor țări din Asia Centrală. Așadar, mesajul pe care l-am auzit atât din uh, partea reprezentanților oficiale ai diferitelor țări, dar și din partea asociațiilor, fie că e vorba de ONG-uri sau de alte tipuri, așadar era această necesitate de a păstra și de a adapta programul nostru și asistența noastră și cooperarea noastră nevoilor fiecare țări în parte, în funcție de gradul de deschidere a fiecarei țări în parte. Așadar, mi s-a părut important să îi transmitem Serviciului de Acțiune Externă remarci specifice pentru fiecare țară. Insist pe acest punct, fiindcă există încă între noi unele mici probleme cu anumiți colegi, există probleme de uh, claritate cu alte cuvinte, această parte a raportului cere o abordare diferențiată. Evident, cooperarea regională este în mod evident un, un obiectiv important pe care l-am determinat. Al doilea lucru pe care aș vrea să-l comentez, am insistat asupra problemei securității, dar securitatea în Asia Centrală acest termen se traduce prin uh, securitatea regimului uh, la putere. Deci, evident, noi nu vorbim despre asta, ci despre promovarea securității umane, promovarea securității în beneficiul populației. Asta ni se pare fundamental și important în raportul nostru. Este important ca aceasta să fie linia directoare care să dea o mai mare legitimitate și pertinență prezenței Uniunii Europene în această regiune. Așadar, insist foarte mult pe acest punct pentru că nu sunt sigură că uh, toți colegii au aderat 100% la aceste două puncte care mi se par atât de importante în raport. Voi lăsa acum pe doamna Iegler să reacționeze. Sunt sigură că are unele propuneri de făcut însă avem intenția ca de săptămâna viitoare să finalizăm uh, lucrările noastre. Vă mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Are cuvântul acum doamna Iegel. Mulțumesc, domnule președinte. Nu e deloc simplu să separăm aceste două subiecte și cu toate acestea trebuie să o facem. Mulțumesc, doamnei Kiel Nielsen. A spus foarte bine că 120, 192 de amendamente fac să avem nevoie de o linie coerentă și clară. Menționez totuși faptul că multe uh, Um, dintre amendamente corespund uh, nucleului raportului și cred că dacă le prelucrăm ca atare vom avea la final un rezultat bun. În ceea ce privește cooperarea între Uniunea Europeană și, uh, dintre Uniunea Europeană și Asia Centrală, din multe amendamente rezultă foarte clar importanța acestui subiect și e clar că Asia Centrală, și trebuie să o spunem, reprezintă un domeniu între Rusia, între China, dacă analizăm puțin situația uh, din Asia Centrală, vedem că aceste state uh, tânjesc uh, la Uniunea Europeană, se uită la noi cu admirație și cred că sarcina noastră e una foarte clară aici. Uh, din perspectiva PP-ului vreau să spun că e de la sine înțeles faptul că valorile europene, drepturile omului, tot ceea ce înțelegem noi prin democratizare, reprezintă cel mai important subiect aici. Mereu trebuie să solicităm respectarea acestor lucruri. Din evoluțiile recente vedem că fără o bună evoluție la nivel economic, e destul de greu ca la final să creezi condiții bune pentru oameni. E greu să oferi siguranță oamenilor. De aceea, democratizarea și um, respectarea drepturilor omului și creșterea economică nu pot fi privite separat. Totodată, trebuie să fie diversificate relațiile economice. Trebuie să evităm impresia că ne interesează doar materiile prime din uh, aceste state. Să arătăm că ne interesează oamenii și că investițiile străine se regăsesc în producția din interiorul acestor state. În ceea ce privește mm, țări individuale, Turkmenistan, Kazakhstan, um, am făcut câteva declarații separate, dar principial vreau să mă refer la toate aceste state și să spun că din perspectiva mea e important să ne tratăm ca egali, să nu privim totul strict din cultura noastră, din tradiția noastră și să ne impunem uh, valorile, ci să respectăm faptul că acolo istoria e alta și tradițiile sunt altele. Multe dificultăți pot fi privite um, la nivel regional și tratate, soluționate astfel. E important să solicităm guvernelor să Fii atente la uh, subiecte precum migrație, gestiunea resurselor, a apei, a energiei și așa mai departe. Trebuie să transmitem un mesaj foarte clar că vrem să vedem o voință către reforme eficiente. Solicităm de asemenea ca ambasadele Uh, din aceste state să nu fie niște foruri doar pe hârtie, ci să fie utilizate în așa fel încât în uh, situații speciale să fie implicate. Solicităm un schimb intensificat între Parlamentul European, membrii Parlamentului European și membrii parlamentelor din Asia Centrală. Pentru că e important să tratăm lucrurile de la parlamentar la parlamentar, să existe înțelegere și respect reciproc. Solicităm de asemenea ca în calitate de eurodeputați să fim mai bine implicați în dialogul cu privire la drepturile omului. Subliniez faptul că aceste dialoguri au loc la ora actuală și analizând experiența acumulată, constat că în toate țările s-a înregistrat progres, chit că mai există lacune. Mulțumesc, doamne Kill Nielsen, pentru faptul că am uh, inițiat un dialog cu UNICEF pe acest subiect, mai ales în ceea ce privește munca copiilor, munca forțată. Pentru mine acest uh, dialog a fost foarte relevant și important pentru acest, uh, uh, acest dialog, a fost important pentru acest raport. Solicităm să oferim mai mult sprijin și aici și să ne gândim, pe de o parte, uh, trebuie să oferim sprijin pentru învățarea pe tot parcursul vieții, dar de cealaltă parte să milităm pentru educarea copiilor, tinerilor, mai ales în spațiul rural. După cum a spus deja și doamna Kill Nielsen, noi vom coopera pe mai departe, dar uh, nu închei înainte de a face o propunere nouă. La comisie există instrumentul TAIEX, Twinning și Sigma. Aceste instrumente nu lucrează, nu conlucrează cu țările din Asia Centrală. Trebuie să îmbunătățească um, situația, situația statelor candidate. Eu cred că am putea să facem o solicitare orală, să ne gândim puțin uh, la cum am putea face să trimitem experți uh, din administrația europeană în aceste țări care pe termen scurt, nu neapărat lung, să ne uh, indice unde putem să intervenim și ce mai putem îmbunătăți. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamne Iegle! Nu mai sunt intervenții din partea Serviciului European de Acțiune Externă, așa că Doamna Chelilsen are cuvântul pentru concluzii. Foarte scurt, constat că suntem pe aceeași lungime de undă cu toții, cel puțin în termen general, în ceea ce privește acest raport. Doamna Iegle are dreptate. Avem o propunere referitoare la acest forum regional parlamentar pentru țările din Asia Centrală, acest lucru ar permite schimburi de discuții între parlamentarii europeni și cei din Asia Centrală, dar ar ajuta și uh, parlamentarii din Asia Centrală să discute între ei pentru a uh, lucra la această strategie regională care ni se pare foarte relevantă pentru problemele din regiune. Ultima propunere pe care ați făcut-o, văd că continuăm să schimbăm lucrurile, să evoluăm, lucru foarte interesant. Ultima propunere m-a luat prin surprindere, așa că nu o să vă răspund acum, dar voi discuta cu doamna Egle. Sunt absolut încântată de faptul că firul roșu al activității noastre este promovarea drepturilor omului, a statului de drept și a democrației. Vom avea, prin urmare, un raport foarte interesant. Mulțumesc! Mulțumim, doamne Kil Nielsen, pentru aceste comentarii. Votul este prevăzut pentru 4 octombrie. Trecem acum la următorul punct. Raportor este tot doamna Kil Nielsen privind extinderea dispozițiilor acordului de parteneriat și cooperare între Comunitatea Europeană și Uzbekistan pentru comerțul bilateral cu textile. Doamna Kil Nielsen. Mulțumesc! Acest proiect de aviz, care se referă la comerțul cu textile, se discută acum și în Comisia INTA și DROA, datorită practicii foarte relevante a muncii forțate în rândul copiilor, care sunt folosiți în câmpurile de bumbac. Cred că și aici, în cadrul comisiei noastre, dar și în cazul celorlalte două comisii, se înregistrează progrese. Am avut ieri o întâlnire comună la care au participat și experți care au făcut o serie de precizări și au formulat câteva recomandări concrete care să ajute la reducerea acestei practici a muncii forțate în rândul copiilor în Uzbekistan. Și cred că și aici o să reușim să ajungem cât de repede la o soluție de compromis. Domnul președinte, se pare că nu mai există nimeni să intervină, nu mai există niciun coleg. Doamna Egle, vă rog, aveți cuvântul. Iertați-mă, domnule președinte, intervin în numele doamnei Vaidere, ea este raportoarea noastră din umbră și nu poate fi astăzi aici. Pentru acest raport dorim să mulțumim doamnei Kiel Nielsen. E un raport uh, pe masa negocierilor la INTA. Marile subiecte de tratat aici sunt în număr de două, nu avem opinii total uh, divergente, dar um, există câteva diferențe. Din perspectiva PP-ului, nu ar avea rost să oprim acum acest uh, acord mm, ca să spunem că mai întâi trebuie să fie soluționate probleme precum munca copiilor și să fie soluționate așa cum ne convine nouă și uh, abia apoi uh, um, tratăm acest acord. Uzbekistanul nu are neapărat nevoie de noi pentru că iau pe chinezi ar găsi alte metode de a um, își vinde bumbacul pe piețele din Uniunea Europeană. Dacă nu suntem de acord că trebuie să impunem condiții, atunci asta este. Același lucru e valabil și pentru Turkmenistan și pentru Kyrgyzstan și așa mai departe. Dar nu trebuie să ne întrerupem cooperarea, ci să o continuăm. M-a bucurat faptul că ieri reprezentanții UNESCO au spus că au acces nelimitat uh, în Uzbekistan, nu pot să se exprime încă pe, în ceea ce privește situația copiilor, dar spun că e vorba despre o scădere a copiilor exploatați de la 2 milioane la 1 milion. Sigur, situația e în continuare sumbră, dar e o, există această scădere totuși. Dacă acest stat câștigă bani din uh, cultivarea bumbacului, atunci acești bani trebuie să fie resimțiți la fața locului, la producător, la uh, nivelul lucrătorilor. E important Uh, să existe această prevedere. Un alt punct pe care eu îl voi respinge cu certitudine e cel care conține e, uh, sintagma cea mai e, uh, cea mai dură dictatură a acestei lumi. Totuși, a arăta cu degetul către o țară și a spune într-un raport al Parlamentului European că acel stat se confruntă cu cea mai cruntă dictatură e puțin uh, cam deplasat. Totuși, mulțumesc raportoare și vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule președinte, că mi-ați dat cuvântul. Bine, grație, onorevole. Mulțumim, doamne Iegle. Nu știu dacă mai există colegi care doresc să intervină. Poate domnul Sivici. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. vorbesc în numele lui Eleni Copa, datorită modificărilor care au fost uh, aduse ordinei de zi, nu, ordinii de zi nu au putut să ni se alăture, așa că vorbesc eu în numele ei. Vreau să spun că suntem de acord cu critica adusă în ceea ce privește nivelul de respectare a drepturilor omului în Uzbekistan și criticarea guvernului în acest sens, vreau să subliniez totul că există cazuri de copii uh, care sunt exploatați în acest domeniu al economiei de care se ocupă raportul pe care îl discutăm. Și de aceea, solicitarea noastră este ca autoritățile din Uzbekistan să încheie, odată pentru totdeauna, exploatarea copiilor. și munca forțată în rândul copiilor. În calitate de socialiști vom avea și niște amendamente concludente pe acest uh, subiect, dar a fost un aspect uh, important pe care am vrut să îl menționez și acum. Mulțumim. Acum există cineva de la Serviciul de Acțiune Externă care vrea să intervină? Se pare că nu. Bun. Dacă nu, votul va avea loc pe 4 octombrie. Nu mai există alte puncte pe ordinea de zi, așa că putem să ne luăm rămas bun și să stabilim că următoarea întâlnire va avea loc la Bruxelles pe 4 octombrie la orele 15. Ne vedem atunci. Mulțumesc și călătorie plăcută spre casă.